și mai ales în ceea ce privește React EU, care este așteptat în toate regiunile și există clar o voință atât a Consiliului cât și a Parlamentului pentru a depăși toate dificultățile uh, și pentru că astfel acest regulament să intre în aplicare, să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Acum vom vedea dosarele pentru care se deschide în această dimineață procedura de vot. În primul rând, avem uh, raportul cu privire la facilitatea de creditare pentru sectorul public în cadrul unui mecanism pentru tranziție justă. Vă reamintesc că noi, comisia noastră, va vota trei avize în legătură cu această facilitate de creditare, în legătură cu bugetul general pe 2021 și în legătură cu facilitatea pentru relansare și reziliență, redresare și reziliență. Acum vă voi explica cum sunt organizate voturile în această după-amiază. Vom uh, vota în două etape. Întâi amendamentele pentru cele trei dosare, după care votul final pentru cele trei dosare. Votul la amendamente este deschis până la orele 14.45, iar secretariatul ne va informa după aceea prin e-mail în legătură cu amendamentele adoptate și respinse, după care va avea loc votul final de la 15 și un sfert până la 16 și un sfert. Și după votul final, secretariatul ne va informa încă o dată prin e-mail în legătură cu rezultatul votului. Pentru fiecare sesiune de vot vă reamintesc că trebuie să votați prin aplicația e-vote și să trimiteți un buletin de vot semnat uh, secretariatului. Ca de obicei, doar deputații uh, cu, cu drepturi de pline și eventual supleanții numiți de grupurile politice înainte de termenul de vinerea trecută pot vota. Secretariatul mă roagă de asemenea să vă mai semnalez un lucru. Fiecare deputat nu poate vota decât o singură dată. În e-vote puteți uh, să vă uh, corectați votul de, uh, doar dacă ați comis o eroare prima oară. Și de asemenea e foarte important ca fiecare deputat să-și trimită uh, votul sub formă de PDF semnat de la căsuța sa poștală personală către e-mailul secretariatului și asta înainte de închiderea votului la 14.45. Dacă nu faceți asta, votul respectiv nu este nici valabil, nu poate fi autentificat, deci nu poate fi luat în considerare. Și de data asta nu trebuie să trimiteți decât o singură dată votul. Deci nu puteți să trimiteți de mai multe ori. În sfârșit, pentru ca votul să fie autentificat, secretariatul trebuie să poată citi codul numeric din partea dreapta de sus a buletinului, deci de aceea v-aș ruga să semnați mai degrabă pe ecran decât să folosiți uh, ceva scanat. Celelalte informații v-au fost transmise prin e de către secretariat, deci nu le voi mai repeta. În primul rând, avizul doamnei uh, Mestre Matin de Almagro în legătură cu facilitatea de creditare pentru sectorul public în cadrul mecanismului pentru o tranziție justă. Votul în Comisia Comună, Buget și Econ este prevăzut pe 12 octombrie Facilitatea acreditare, după cum știți și dumneavoastră, pentru sectorul public constituie cel de-al treilea pilon al mecanismului pentru o tranziție justă. Va susține investițiile publice cu ajutorul unor condiții de credit preferențiale. Vor avea de beneficiat teritoriile cele mai afectate de tranziția climatică, cele care sunt desemnate în planul de teritorial pentru o tranziție justă din uh, fond. Șase amendamente de compromis au fost negociate în scris între raportoare și raportori din umbră și țin să o felicit pe doamna raportor pentru munca făcută. Și le mulțumesc și tuturor celorlalți raportori din umbră și de altfel îi voi da cuvântul doamnei maestre Martin de Almagro care este cu noi la Bruxelles. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule și domnule președinte, pentru cuvintele dumneavoastră. Vreau să intervin doar pe scurt pentru a spune că acest instrument este foarte important, un aviz important și țin să-i mulțumesc atât echipei, cât și secretariatului comisiei noastre, cât și uh, celorlalți membri ai personalului de la grupurile politice pentru toate eforturile făcute pentru a găsi cel mai bun acord posibil pentru ca împreună să putem oferi viziune uh, coerentă în ceea ce privește dezvoltarea regională pentru a avea acest text important și care să plaseze Uniunea Europeană ca un vârf de lance în ceea ce privește uh, combaterea schimbării climatice și uh, dezvoltarea tuturor regiunilor și orașelor și de aceea e important rolul nostru pe care îl avem. Uh. Săptămâna trecută am aprobat uh, regulamentul pentru fondul de tranziție justă. Acum avem și acest aviz, deci e un mecanism, un instrument financiar pentru a ajuta foarte multe proiecte care altfel nu ar avea cum să, să fie realizate și uh, E vorba de instrumente foarte utile pentru uh, cercetare, inovare, pentru proiecte majore care uh, susțin o politică de dezvoltare economică sustenabilă uh, și justă. Atât am avut de spus. Le mulțumesc tuturor pentru efortul și pentru generozitate. Tuturor grupurilor politice. Vă mulțumim încă o dată, doamnă raportor, pentru calitatea muncii dumneavoastră. Votul este deschis și putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul 2021. Comisia noastră a înaintat amendamente bugetare și a venit acum momentul să votăm acest aviz cu privire la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul 2021, secțiunea 3. Raportorul a redactat acest aviz și deputații au contribuit cu 55 amendamente care prezintă punctul de vedere al Comisiei Regii. Raportorii din umbră au examinat 8 amendamente de compromis. Nu știu dacă doamna raportor este astăzi cu noi aici, deoarece am avut un trialog în această dimineață. Dumnea ei este în echipa de negociere deci cred că este încă la Consiliu. Ce are o scuză mai mult decât valabilă. Prin urmare, putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, votul cu privire la înființarea unei facilități pentru redresare și reziliență. Propunerea de înființare a acestei facilități este un alt element din uh, reacția Uniunii Europene la sfidările economice și sociale ce decurg de pe urma pandemiei COVID-19. Deputații au înaintat 247 de amendamente față de propunerea Comisiei și doamna raportor și raportorii din umbră au aprobat 30 de amendamente de compromis. Doamna raportor Corina Crețu nu poate să participe în această după-amiază, însă mi-a transmis următorul mesaj pe care m-a rugat să vi-l citesc. Deci vi-l voi citi așa cum mi l-a transmis dumnea ei. Stimate domnule președinte, dragi colegi, în primul rând îmi cer scuze pentru faptul că nu pot să uh, mă adresez uh, personal uh, dumneavoastră din cauza unor probleme legate de conexiunea cu Bruxelles, în calitate de raportor pentru propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului care să înființeze un mecanism de redresare și de reziliență, aș dori, spune doamna Corina Crețu, să le mulțumesc călduros tuturor reportorilor din umbră și membrilor pentru contribuții și pentru interesul dumneavoastră. Astfel, avizul dumneavoastră, avizul regii, a devenit un aviz foarte bun, demn de interes și mă bucur foarte mult că putem transmite un mesaj puternic din partea comisiei noastre. Cu toții am făcut o treabă minunată, dat fiind că am avut 247 de amendamente și că am avut niște termene foarte strânse pentru negocieri. Din nefericire, precizează doamna Corina Crețu, nu am avut suficient timp pentru a redacta un aviz, iar amendamentele de compromis au fost uh, adoptate într-un termen foarte scurt. Regret, de asemenea, ne spune raportoarea, că din cauza acestor constrângeri de timp nu am reușit, nu am avut timpul să organizăm o reuniune cu raportorii din umbră. Deși fiecare ne-am fi dorit uh, o altă situație. Mă bucur însă totuși că am putut să lucrăm atât de constructiv împreună, atât de bine în vremurile acestea incredibile. Și sper ca munca noastră dificilă să se oglindească și la votul final. Ca să închei, țin să le mulțumesc secretariatului și secretariatelor grupului S&D și secretariatului Comisiei Regii pentru devotament și pentru eforturile lor. Vă doresc toate cele bune. Ne transmite doamna Corina Crețu și noi mulțumim, doamne raportor, pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Votul este deschis, prin urmare, votul la acest raport. Aș vrea să știu dacă la diverse aveți ceva de uh, spus acum, cel puțin cei care sunteți prezenți aici. Vreau să vă informez că următoarea ședință a Comisiei Regii va avea loc pe 15 octombrie, aici, la Bruxelles. Vă mulțumesc tuturor, le mulțumesc și interpreților, tuturor membrilor personalului Comisiei Regii și membrilor de la grupurile politice. Vă mulțumesc foarte mult!